site. Declarația în scris 24 uh, din 2015 privind investițiile, investiția în tineret, în copii, care uh, a fost uh, înaintat de domnul Antonio Lopez ca și de alți 10 deputați, a primit uh, peste 200 de semnături. Conform articolului 136 al regulamentului, această declarație împreună cu numele semnatarilor uh, vor fi publicată în procesul verbal de astăzi și se va transmite